Chers collègues, la séance est reprise. Stimați colegi, reluăm ședința noastră. Vom continua cu sesiunea noastră de voturi și avem de votat 5 avize pe diferite programe, programe legislative pentru cadrul financiar multianual 2021-2027. Am spus 5, dar de fapt sunt 4. Sau chiar 3, pentru că regulamentul privind dispozițiile comune a fost amânat acel vot. Primul vot este cel pe raportul colegului Urma Spaet pe Fondul pentru Securitate Internă. Amendamentul 30. Cine e pentru? Împotrivă? Mă scuzați, dar nu am văzut bine. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31. Cine pentru? Împotrivă. Nu e clar la 31. Vot electronic. S-a deschis votul. 31. Vă rog să vă introduceți cartelele de vot în aparate. A votat toată lumea? Se pare că încă nu. S-a închis votul. Se adoptă cu 13 voturi pentru 10 împotrivă. 32. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 33 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri verificăm la 3. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă cu 12 pentru, 11 împotrivă. Amendamentul 4, 5 și 6. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 34, 36, 37 pentru. Nu, devin caduce pentru că 4, 5 și 6 au fost adoptate. Amendamentul 7. Cine pentru? 7. Împotrivă? Verificăm la 7. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 13 pentru, 12 împotrivă. 8, 9, 10 și 11 pentru împotrivă, abțineri, verificăm, 8, 9, 10, 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. 12 la 12. Deci se respinge. 39. Cine pentru? Împotrivă? Nu e foarte clar. 39. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 12 la 12. Se respinge. 12. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14. Pentru. Împotrivă. Verificăm prin vot electronic amendamentul 14. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 13 la 11. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. 13 voturi pentru se adoptă. 16. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 17. S-a închis votul. Se respinge 13 la 12. 18. Cine pentru? Intervenție fără microfon din sală. La change rien, 13-13 Nu se modifică nimic, 13-13. Suntem la 18 acum. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă, 19 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă, 22 pentru. Împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar vom verifica la 22. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 21. Cine pentru? Împotrivă? Prea repede. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 20. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 24. Cine pentru? Împotrivă? Verificăm la 24. Vot electronic s-a deschis votul. He's trying to get Tout le monde a voté? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge 14 la 13. Era 24, 23 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. La 23, vot electronic. S-a închis votul. 14 la 14. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vot electronic la 25. S-a închis votul. Se respinge 14 la 14, 26 pentru. Împotrivă. Vot electronic la 26. S-a închis votul. 14 la 14 respins, 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 29. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Și acum votăm întregul text astfel modificat. Vot prin apel nominal să deschizi votul. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă cu 25 de voturi la 2 și o abținere. Felicitări raportorului! Trecem la raportul John Howard. Programul Europa Creativă. În bloc 13, 14, 15, 16. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentele 3, 4, 5, 6 au fost retrase. 7. Cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 8. Cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 9. Cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 1 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 retras. Votăm întregul text. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Avem două voturi care nu se modifică. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 pentru 4 împotrivă. Felicitări lui John Howard. Trecem acum la următorul. Fondul pentru Azil și Migrație, raportul doamnei Karin Gloanec Morin. Amendamentul 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 15 voturi pentru, 34. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 35. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 36. 50, 52, 56, 59, 60. Cine pentru? Împotrivă. Verificare electronică s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 17 la 11. Trei amendamente acum. 4, 5 și 6. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 37. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 38. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 41. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri Verificăm electronic la 43. S-a închis votul. Patruzeci și patru. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47, 48, 49 caduce pentru că nu am adoptat 34 și 35. 53. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 16 la 12. 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 11. Pentru. Împotrivă. Verificare electronică la 11. S-a închis votul. Se adoptă. 12. Cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. 13 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru. Caduc. 14 pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 15 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la 15. S-a închis votul. Se adoptă 18 la 11, 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 19 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 19. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru, 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 23, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 17 pentru, 12 împotrivă. 24 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 25, 20... 25, 27, 28, 29, 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se resping. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri nu e clar, verificăm la 26, s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 14 împotrivă se adoptă. 30, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, verificăm la 30. S-a închis votul. Se adoptă. 19 voturi pentru. 32. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă și acum votăm întregul raport. Vot prin apel nominal să deschizi votul. A votat toată lumea. Lipsește un vot. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru 5 împotrivă. Felicitări raportoarei. Eh bien, nous en avons terminé pour les opinions sur les programmes. Am terminat cu avizele la programele legislative. Și trecem acum la raportul lui Jens Geier. Și um, Agenția Europeană pentru Azil, amendamentul 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 2, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Verificăm. Vot electronic pentru amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 16 voturi împotrivă și 15 pentru. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. Votăm întregul text acum. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă 28 de voturi pentru și 3 împotrivă. Felicitări lui Jens Geier. Trecem la bugetul rectificativ numărul 6, raportul lui Siegfried Mureșan. Nu sunt amendamente, votăm întregul text, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 29 de voturi pentru și 2 împotrivă. Felicitări raportorului general. Cu siguranță va fi și pe placul Consiliului această prevedere. Trecem acum la Uh, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, raportul Guardia Zabal, amendamentul 1, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, Deci, amendamentul 4. Cine-i pentru? Haideți să nu ne grăbim prea mult. Cine-i pentru 4? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm în bloc amendamentele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Votăm acum întregul raport, astfel modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 28 de voturi pentru și 3 împotrivă. Felicitări lui Aider. Trecem acum la bugetul 2018. Avem 5 transferuri pe care le va prezenta raportorul general Siegfried Mureșan. Îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Iar dacă încă nu avem un buget pentru 2019, putem să facem mai multe cu bugetul pentru 2018 și aș dori să vă spun tuturor că bugetul pentru 2018 este cel pe, cu care lucrăm până la sfârșitul lui decembrie și poate chiar mai mult, poate chiar și în ianuarie și februarie. Ehm, poate așa va fi, poate nu, e prea devreme să spunem asta, dar deocamdată trebuie să aprobăm câteva transfere. Nu, ele nu sunt problematice, vă recomand să votăm în favoarea tuturor acestor transferuri, dar mai întâi vi le prezint pe scurt. Decizia 28 este consecința adoptării raportului Aider Gadia Zabal, uh, mobilizarea Fondului de Ajustare la Globalizare, transferăm 2,3 milioane de euro de pe linia de rezervă, pe linia principală pentru uh, Fondul de, globalizare la, uh, de Ajustare la Globalizare. Apoi votăm decizia 30 pentru a transforma sume de la, de la liniile administrative de la Orizont 2020, ITER, CEF și ESI, la liniile operaționale ale acestor programe și AMIF. E vorba de 5,95 milioane de euro în total și propun să votăm și în favoarea acestuia. A treia decizie, dragi colegi, este decizia 32 care prevede alocarea 3,93 de milioane de euro pentru a sprijini sistemele IT și pentru a renova sistemele IT ale Comisiei ca o consecință a Brexitului. Mai exact, după Brexit, sistemele IT pentru Uniunea Vamală trebuie să fie reconfigurate, testate cu 27 de state membre pentru a ne asigura că funcționează pentru 28 de state membre în loc de, de 27 de state membre în loc de 28, cum a fost până acum și pentru asta Comisia are nevoie de 3,93 de milioane de euro. Acești bani vor veni în valoare de 3 milioane de la Agenția pentru Produsele Chimice pentru că au primit mai multe taxe, deci au nevoie de mai puțin de la bugetul european și 0,9 milioane de la alte, de, de la linia alte cheltuieli administrative a, de la comisie. Deci propun să votăm pentru a, a se actualiza aceste sisteme IT după Brexit. Al patrulea transfer este decizia 33. Domnule președinte, acest transfer se referă la plata de avansuri pentru clădirea Jomone 2 care este construită în momentul de față la Luxemburg. Statul luxemburghez construiește această clădire și în, în, Comisia ne-a informat că are de gând să uh, facă plăți uh, de avansuri statului luxemburghez. Prima plată în valoare de 4,6 milioane a fost făcută la sfârșitul 2017 și acest transfer este în valoare de 39,9 milioane de euro și va permite Comisiei să plătească al doilea avans statului luxemburghez. Deci transferăm 39,9 milioane de euro pentru acest uh, avans pentru clădirea Jomone. De unde vin acești bani? Mai ales de la cheltuierile cu salariile, 33,3 milioane de euro, 3,3 milioane de la cheltuieli pentru clădiri în delega, pentru delegațiile UE și restul de 2,3,36 milioane vor fi transferate de la personal extern și management nedescentralizat. Toate aceste fonduri nu, uh, nu vor fi folosite înainte de sfârșitul anului și deci sunt disponibile. Și ultimul milion de euro va fi transferat de la cheltuieli pentru uh, funcționari și personal extern din delegațiile UE. Deci, în total, 39,9 milioane de euro. Propun să votăm pentru. Ultimul transfer, dragi colegi, este decizia 35, care ne propune să transferăm 45,5 milioane de euro pentru a finanța stocarea, măsurile de stocare pentru uh, laptele praf degresat s-a discutat de-a lungul anului că acest lucru se datorează faptului că s-au, au scăzut prețurile la lapte, uh, prețul de intervenție și uh, au crescut cantitățile în scop și de aceea sumele prevăzute pentru această linie bugetară nu sunt suficiente. Deci, transferul este în valoare de 45 de milioane de euro și uh, sursa de finanțare, sursele de finanțare sunt următoarea. 9 milioane de la uh, corecturi financiare în favoarea statelor membre și 35,7 milioane de la rezolvarea disputele și, disputelor și ultimii 0,5 milioane de la linia pentru finanțarea dezvoltării rurale Deci, în total 45,2 milioane și propun, recomand, domnule președinte, să votăm și în favoarea acestui transfer. Și atât am, am încheiat. Vom vedea cât vom mai avea de-a face cu bugetul pentru 2018. Mulțumesc, dragi colegi! Mulțumesc, domnule raportor general. Um, raportorii din umbră, Monica, aveți observații? Sunt de acord cu acest transfer pentru că are rost să evităm să plătim uh, dobânzi și să punem uh, aceste uh, fonduri la dispoziția statelor membre pentru a reduce sarcina reprezentată de plata acestor dobânzi. Deci este o chestiune cu totul și cu totul pozitivă. Je prends conscience que j'appelle les rapporteurs fictifs du budget 2010. Văd că dau cuvântul raportorilor din umbră pentru bugetul 2019, dar vorbim despre bugetul din 2018. acest lucru este absolut legitim, dar uh, am uh, dat cuvântul raportorilor din umbră, dar tu ești raportor din umbră pentru 2019. Cine mai dorește să ia cuvântul? Nimeni? Eu doresc doar să fac observație și anume că am uh, prevăzut uh, bugete uh, prea mari pentru că recuperăm 39 de milioane pentru politica imobiliară. Și asta ne face să ne întrebăm, să ne punem întrebări în legătură cu uh, cât de sincere au fost previziunile bugetare. Bun, putem vota cele 5 transferuri în bloc? Vot electronic. S-a deschis votul în legătură cu cele cinci transferuri propuse de domnul raportor general. A votat toată lumea? Vom considera că a votat toată lumea și s-a închis votul. Se adoptă 24 de voturi pentru, 3 ai uh, împotrivă și o abținere. Felicitări lui Siegfried Mureșan. Trecem acum la celelalte secțiuni și are cuvântul raportorul nostru Richard Ashworth. Mulțumesc, domnule președinte. Am o modificare. Am cinci uh, uh, solicitări de transfer. Uh, două trebuie votate și propun să votăm după ce explic natura transferurilor. Primul subiect se referă la Curtea de Conturi. Se propune să cinci posturi permanente AD să fie transformate în cinci posturi temporare deci pentru a se oferi contracte pentru cinci experți interni nu e nevoie să votăm și sprijin această propunere. Apoi, în legătură cu organul de supraveghere pentru protecția datelor, colegii știu probabil că organul de supraveghere pentru protecția datelor trebuie să creeze un Consiliu European pentru protecția datelor. S-au propus să se transforme 430.000 de euro. S-ar ar putea să pară o sumă mare pentru o instituție destul de mică. Ideea este că se dorește crearea unui nou consiliu complet și acesta este motel, motivul solicitării de transfer. Doresc să transfere să transfere banii pentru a consolida temporar mai multe uh, echipe, mai ales uh, personal contractual. Nu e nevoie de vot și sprijin și această solicitare. Apoi, al treilea punct eh, se referă la Comitetul Economic și Social. S-au făcut economii în valoare de peste 500.000 de euro și propun uh, să folosească această sumă pentru securitate și remobilare în clădire și trebuie să votăm în legătură cu acest punct și propun să sprijinim acest transfer. Apoi, punctul 4 se referă la Comitetul Regiunilor, care dorește ca 168.000 de euro să fie folosiți în trei domenii. Trebuie să plătească pentru un sistem de gestionare IT, doresc să renoveze anumite săli și doresc să creeze o arhivă web al Comitetului Regiunilor. Au găsit această sumă de 168.000 de euro în urma unor pensionări și reducerea personalului. Nu trebuie să votăm și sprijin această solicitare. În fine, de la Parlamentul European avem două solicitări de transfer. Prima este solicitarea de transfer C9, care propune folosirea unor credite neutilizate pentru renovarea clădirii PHS și a noi săli pentru vizitatori sunt contracte care nu au avansat și doresc să folosească aceste sume pentru proiecte IT, inclusiv pentru cumpărarea de nou echipament și planificări de business continuity. Uh, recomand să votăm pentru acest transfer și, în fine, transferul C10 propune ca Uh, sume nefolosite pentru salarii, pentru, pentru remunerații, să fie plătite pentru nou echipament audiovizual. Nu e nevoie de vot aici și sprijin și această solicitare. Deci trebuie, trebuie să votăm solicitarea de la Comitetul Economic și Social și transferul C9 de la Parlamentul European pentru proiecte IT și recomand să votăm în favoarea ambelor. Mulțumesc, domnule raportor. Aveți întrebări? Intervenții? Nu? Atunci. Putem considera că patru dintre aceste transferuri pot fi considerate ca fiind adoptate și supun la vot um, DEC 1 care se referă la Comitetul Economic și Social. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă 23 de voturi pentru și 3 împotrivă. Și acum votăm C9 solicitare de la Parlamentul European. S-a deschis votul, vot electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Tot așa, 24 de voturi pentru și 3 împotrivă. Felicitări raportorului pentru celelalte secțiuni. În legătură cu politica imobiliară, avem două proiecte. O propunere de la Serviciul European de Acțiune Externă, care dorește să cumpere o clădire pentru delegația Uniunii în Africa de Sud. O propunere de la Curtea de Justiție pentru lucrări de anvergură pentru a consolida securitatea clădirilor sale. Monica Holmeier, raportorul nostru permanent, poate să ne facă o scurtă prezentare a acestor proiecte și eventual raportorii din umbră pot să intervină și Monica vă răspunde la întrebări dacă e nevoie. Um. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, vede cât de uh, rapid reacționez uh, când mi se adresează o întrebare. În ceea ce privește Curtea Europeană de Justiție, în primul rând, uh, avem un proiect foarte bine pregătit de către CEJ în cele mai mici uh, detalii. Este vorba de o consolidare din punctul de vedere al securității a clădirii CEJ. Sunt măsuri uh, necesare. Curtea Europeană de Justiție a discutat cu experți din uh, statele membre care trebuie să asigure deseori asemenea tipuri de clădiri pentru ca pe viitor clădirea CEJ să nu aibă aparența unei uh, fortărețe, uh, ci în continuare să fie o clădire accesibilă, în același timp uh, protejată foarte bine. Uh, este vorba de 29,1 milioane, pe 2016 1,5 milioane, 2016 17, 2021 8,5 milioane. Curtea Europeană de Justiție profită foarte mult de modificarea regulamentului bugetar, pentru că în regulamentul bugetar se permite eliminarea intermediarilor uh, financiari și contractarea unor uh, credit, uh, credite, ceea ce ne permite să economisim 1,8 milioane de euro care ar fi ajuns, dacă nu, la aceste firme de intermediari. De intermediari. Deci putem să vedem cât de utilă a fost această modificare a regulamentului bugetar. O alt, un alt aspect uh, extrem de pozitiv a fost colaborarea cu statul Luxemburg, care a, a preluat uh, și va prelua planificarea, activităților de construcție și așa mai departe și aș dori să mulțumesc autorităților din Luxemburg pentru acest lucru. Rata dobânzii pentru această sumă a fost stabilită astfel încât creditul să poată fi replătit um, după cel mai târziu 20 de ani. Sunt posibile și plăți uh, anterioare. Încă nu au fost stabilite um, ratele dobânzii definitive, însă este vorba de un Euribor plus o anumită marjă ceea ce înseamnă că va fi undeva în jur de 1 la 100 rata dobânzii. Deci costurile vor fi destul de reduse și raționale și din acest punct de vedere și nu ne vom confrunta cu o explozie a lor. Ținând uh, seama de explozia costurilor de construcții posibile, s-a uh, stabilit un plafon maxim de 31 de milioane fiecare an, și se estimează că pentru dobânzi uh, se va plăti până la 35 de milioane de euro. Deci, după cum am spus, există un plan foarte detaliat mm, care prezintă diferite uh, scenarii uh, posibile, chiar și un scenariu pentru cel mai prost uh, caz posibil și chiar și datorită situației pozitive a ratei dobânzilor um, nu ar fi o problemă foarte mare nici în acest caz. Deci v-aș, uh, v-aș uh, sugera să votăm pentru și v-aș, v-aș propune de asemenea să votăm prima dată acest punct pentru că Africa de Sud este puțin diferită. Pe cifre. În legătură cu prima parte, adică lucrările la Curtea de Justiție. Nu avem rezerve. Raportorii din umbră au ceva de spus? Dacă nu, votăm. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? 23 de voturi pentru și 2 împotrivă. Felicitări raportoarei pentru că este foarte convingătoare în legătură cu Africa de Sud. Mai aveți ceva mai deosebit? În primul rând, principial, mi se pare că a fost uh, bine aleasă această clădire, a fost uh, efectuată o evaluare, o analiză a costurilor și beneficiilor o închiriere a unei clădiri ar fi adus costul 2,5 milioane de euro, um, îmbunătățirea vechii clădiri ar fi dus la 7,5 milioane de euro și varianta cea mai uh, bună este achiziționarea unei noi uh, clădiri de birouri care ar, ar uh, presupune costuri de 7,1 milioane de euro, cu 650.000 de euro mai ieftin față de prima opțiune și mai ieftină față de cealaltă opțiune. Deci, în mod evident, achiziționarea noii clădiri trebuie să fie privită extrem de pozitiv. Serviciul Uh, reprezentanții SAE nu sunt prezenți pentru că am mers înainte puțin mai uh, repede și aș dori să um, cer sprijinul colegilor. Am o, am o atitudine pozitivă față de această idee de a achizi, achiziționa această clădire, însă situația este următoarea. Discutăm tot mai mult despre clădiri achiziționate mm, a căror proprietari nu sunt cunoscuți. Este vorba de firme a căror uh, adevărați proprietari nu-i cunoaștem sau cancelarii de, de avocați și așa mai departe. Și întrebase în Serviciul European de Acțiune Externă să ne spună cine sunt uh, adevărații uh, proprietari ai clădirii din Moscova, nu firma de avocatură care apare pe documentele oficiale. Am încercat să aflăm cine sunt beneficiarii reali ai, ai uh, achiziționării respective, pentru că noua directivă de combatere a spălării banilor cere identificarea adevăraților propri- uh, proprietari și noi suntem Comisia pentru Control uh, Bugetar și trebuie să cerem acest lucru când este vorba de persoane juridice paravan în fața noastră, să aflăm cine se află în spatele lor. Și în, uh, în uh, cazul, acest caz al uh, Africii de Sud ne confruntăm cu această situație, cu această ocazie spun la revedere și reprezentanților Curții Europene de Justiție. Deci mă întreb dacă nu am putea să aflăm cui aparțin aceste clădiri, să nu avem de-a face doar cu firme de avocatură și managerii acestora. Și ar trebui să nu luăm o decizie până când nu aflăm cine sunt acești proprietari. Sagt mir das, aber so lange würde ich jetzt gerne nu știu dacă este o chestiune atât de problematică. Eu cred că putem amâna o decizie până în 10 decembrie. Deci nu am nicio problemă din punct de vedere al unei analize costuri-beneficii, dar aș dori să aflu cine sunt proprietarii acestor clădiri din Africa de Sud și din Moscova. Din toate aceste dosare, tot aflăm că, de fapt, sunt tot felul de firme de avocatură trecute în documente și nu știu dacă sunteți de acord cu această idee. Îmi pare rău că reprezentanții SAE nu sunt prezenți, nu știm dacă uh, putem aștepta atât de mult, domnule uh, președinte, dacă este politicos sau nu, sau putem să amânăm, dacă este posibil să amânăm votul până în data de 10 decembrie. Mulțumesc, Monica. Cred că putem să amânăm fără probleme. Dar poate aveți întrebări de pus raportoarei? Eu aș avea o întrebare. Știm că Serviciul European de Acțiune Externă are din ce în ce mai multe ambasade, să le spunem. Nu riscăm ca în anumite capitale să avem 29 de ambasade? Nu putem să regrupăm uh, reprezentanțele noastre diplomatice din afara UE ca să facem economii? E incredibil. Multiplicăm Uh, toate aceste servicii și nici nu avem politică externă europeană. Încercăm să spunem că avem, dar fiecare stat membru și are propria politică externă. Eu cred că cheltuim mulți bani pentru o chestiune foarte ambiguă și dacă mâine trebuie să răspundem în fața alegătorilor în legătură cu uh, rigoarea cu care procedăm, cred că nu avem uh, un răspuns clar. Antwort. Răspunsul meu va fi unul mix. mix. Pe de-o parte, este uneori posibil uh, acolo unde există clădiri de mari dimensiuni uh, să fie folosite de state de dimensiuni mai mici. Însă, dacă este să ne gândim la cazul Marii uh, Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, reținerea este destul de mare uh, de a se muta într-o ambasadă europeană, pentru că este vorba de un număr mare de, de angajați care mm, nu și-ar găsi locul în anumite clădiri. Uneori ar fi, vorba, ar fi nevoie de adevărați gârienori pentru a găsi locul necesar pentru toți angajații, pentru toți diplomații. Nu este cazul Africii de Sud. În Africa de Sud, de exemplu, și Banca Europeană de Investiții va deveni o subchiriașă a cl- acestei clădiri și în anumite state unde ambasadele țărilor sau statele membre au ambasade uh, de dimensiuni mai mici, uh, fără niciun fel de problemă, acestea se mută în clădirea SAE, pentru că din punctul de vedere, din foarte multe puncte de vedere, um, tehnic și așa mai departe, se pot găsi uh, soluții comune. În cazul, unor, în cazul unor țări ca și ca Africa de Sud, statele de mari uh, dimensiuni refuză folosirea în comun a unor clădiri pentru că mm, acestea ar trebui să fie prea mari sau pur și simplu sunt prea mândre pentru a accepta această soluție. Nu putem să obligăm pe nimeni în acest sens, însă există anumite constrângeri în anumite țări. În acest caz, clădirea respectivă este în uh, vecinătatea imediată a ambasadelor Germaniei, Franței, Italiei, dacă nu mă șel, chiar și a Belgiei. Este un cartier de ambasade. Însă, ideea dumneavoastră este una foarte bună, domnule președinte. S-a spus că uh, reprezentanții Serviciului European de Acțiune Externă sunt pe drum. Uh, avem un pic de avans față de ordinea noastră de zi. Putem să suspendăm ședința două minute ca să putem asculta răspunsurile celor de la SEAE? Suspend ședința. Reluăm ședința imediat. Nu vă, nu vă îndepărtați prea mult. Bien, la séance est reprise. Madame Reluăm ședința. Doamnelor și domnilor de la SEAE, nu vă cereți scuze, noi suntem în avans, dumneavoastră ați venit uh, la timp Doamna Holmeier, raportarea noastră, are câteva întrebări pentru dumneavoastră pentru a um, îndepărta orice îndoială. Sintang. Dragă domnule președinte, vă mulțumesc. Aș dori să aș dori să-mi cer scuze reprezentanților SAE care s-au grăbit atât de mult datorită faptului că noi uh, mersesem înainte mai mult decât ne-am, do- ne-am dorit. Care este subiectul discutat? Noua directivă de combatere a activităților de spălare de bani pre- prevede că nu doar firmele de avocatură sau anumite uh, societăți uh, care apar în uh, doc- documente ca uh, proprietari să fie aflate, dar și adevărații beneficiari pentru clădirile achiziționate. În rest, am uh, lăudat Serviciul European de Acțiune Externă pentru clădirea aleasă și că nu avem dubii din acest punct de vedere, însă am dorit să aflăm cine sunt adevărații proprietari ai clădirii din Moscova și ai clădirii din Africa de Sud. Cine se ascunde în spatele acestei uh, societăți, acestei firme de avocatură pe care uh, nimeni nu o cunoaște. Bien. Bienvenue à notre... Bine ați venit la ședința Comisiei pentru Bugete ca să ne dați explicații. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru întrebări. Sunt întrebări importante care au fost uh, deja evocate cu ocazia discuției în legătură cu extinderea biroului delegației în Rusia. Am luat notă, bineînțeles, foarte recent, acum câteva minute, am trimis uh, informații suplimentare doamnei Holmeier și Am dat informații în legătură cu numele uh, celor care sunt în spatele acestei uh, entități legale. E vorba de 8 family trusts din Africa de Sud, de fonduri fiduciare familiale. Uh, bineînțeles, vom face verificări suplimentare, vom cere extrasele de registre suplimentare. Am integrat deja noile prevederi din regulamentul financiar și nu cred că doar pentru a lupta împotriva spălării de bani, ci și uh, pentru a ne asigura că se plătesc taxele, pentru că um, dorim să incităm uh, statele să-și îmbunătățească performanța bugetară, recuperând impozitele și nu putem, pe de altă parte, să favorizăm uh, Um, uh, evaziunea fiscală uh, din partea proprietarilor noștri. În legătură cu Rusia, mă mir că se pun din nou aceste întrebări pentru că mm, aveam impresia că după informațiile suplimentare furnizate în legătură cu proprietarul, persoana fizică uh, care are această firmă, se rezolvaseră lucrurile, dar putem să mai discutăm direct cu doamna Holmeier, dacă doriți. În legătură cu Africa de Sud am obținut deja informații și vom obține informații suplimentare dacă e nevoie. Deci, Serviciul European de Acțiune Externă Mm, consideră că această procedură ne va permite să avansăm. Probabil nu vom semna actele înainte de sfârșitul anului, probabil o vom face anul viitor. Nu avem obligații, singura constrângere sau obligație este riscul de a pierde oportunitatea, pentru că, după cum ați văzut în dosar, suntem în concurență cu ambasada Coreei, care și ea încearcă să pună mâna pe această clădire. Deci, dacă s-ar vota bugetul, am putea clarifica uh, intenția noastră și să uh, clarificăm între timp aspectele juridice. Also meine Aș dori să revin cu această întrebare pe care o adresasem de mai multe ori. Nu mă interesează cui, cine este proprietarul firmei de uh, avocatură, ci aș dori să știu cine sunt uh, adevărații proprietari beneficiarii. Și în cazul Moscovei nu m-am uh, lămurit. Aș dori să ne transmiteți aceste informații, dacă dispuneți de ele. Trebuie să primim la un moment dat aceste informații, pentru că noi am aflat cine este proprietarul firmei de avocatură, ceea ce pe mine nu prea mă interesează eu aș dori să știu cine este uh, beneficiarul adevărat, pentru că eu mi-aduc aminte de uh, sistemele construite în Panama, unde se construise un imperiu de miliarde și miliarde obținute în urma evaziunii unor activități de evaziune fiscală. Uh, și printr-un sistem de 23 de um, firme fantomă era ascuns adevăratul uh, proprietar. Sunt uh, sisteme care sunt folosite inclusiv pentru activități infracționale și cărora trebuie să le dăm atenție în contextul uh, politicii imobiliare a Parlamentului European. Tocmai de aceea nu mă, nu mă interesează prea mult proprietarul firmei de de avocatură pe care ni l-ați uh, transmis. Deci, v-aș ruga să primim informațiile pe care le cerem, pentru că este o premisă fără de care nu vom mai uh, aproba achiziționarea unor clădiri, uh, aceste clădiri și nici altele pe viitor. Hmm? E un sistem ca păpușile rusești, cel pe care ne-l descrieți dumneavoastră, nu? atunci solicităm Serviciului European de Acțiune Externă să dea dovadă de toată precauția de care e nevoie. Pentru că noi ne pronunțăm împotriva paradisurilor fiscale, în Europa nu ne plac acestea și nu există în Europa. Toate sunt legale. Ca egalitatea, unii sunt mai egali decât ceilalți. Nu trebuie să avem asemenea suspiciuni, să, sus, să suspectăm că există operațiuni de spălare de bani. Uniunea Europeană luptă împotriva paradisurilor fiscale. Noi vom face simplificări în fiscalitate, astfel încât să evităm situații în care excesele existente pot să ducă la asemenea activități. Europenii și ei încearcă să facă tot ce pot pentru a nu plăti impozite. Eu, în continuare, am întrebări pentru Serviciul de Acțiune Externă. Mă întreb în legătură cu politica externă a Uniunii Europene și ce se întâmplă. Există locuri în care ar fi, vor fi, do, sunt 29 de ambasade, 28 în curând pentru că Regatul Unit va ieși și așa prevede tratatul. Nu există aici cumva un potențial de economii? Pentru că când vorbim de reducerea cheltuielilor publice, poate că ar trebui să se facă eforturi și de pe această parte. Dacă cetățenii ar cunoaște cum stau lucrurile, nu știu dacă ar accepta atât de bine aceste lucruri. Eu aștept în continuare să văd care este această politică externă veți reuși să faceți o regrupare odată ce vom avea acest imobil în Africa de Sud. Vor putea să fie găzduite aici cancelarele diferitelor state membre? Vă mulțumesc pentru întrebare. Nu știu dacă vă amintiți, am avut un schimb de păreri pe politica imobiliară în luna iulie și cred că am menționat atunci acest subiect. nu avem noi la dispoziție tot de ce e nevoie. Depinde și de instituții, de bunăvoința statelor membre. În orice caz, în termeni practici de gestionare a infrastructurii, noi promovăm în mod sistematic o asemenea grupare și încercăm să creăm sinergii împreună cu statele membre spre această direcție și în cazul Africii de Sud veți vedea că, din păcate, dimensiunea clădirii nu ne va permite să găzduim mult mai multe ambasade acolo. E și Banca Europeană de Investiții care va fi în aceeași clădire. Dar acolo, în Africa de Sud, există ambasade importante și atunci ar fi foarte dificil să avem un proiect de tip Europe House și în care să fie toate statele membre împreună. Avem și exemple concrete unde lucrurile funcționează, de exemplu în Ghana, unde cu germanii împreună construim o clădire în care să fie găzduite reprezentanțele. Da, se pot face economii și cred Cred că miniștrii de finanțe sunt cei care pot să ne ajute mai mult aici decât miniștrii de externe, pentru că probabil fiecare dorește să își mențină zona de influență. Totul a început de mult în Tanzania, unde există mai multe, există ambasadele statelor membre, toate în aceeași clădire. Noi promovăm asemenea eforturi, încercăm să facilităm acest proces. Am triplat acest tip de regrupări în ultimii ani, e o activitate pe care o facem și avem și o echipă specială în acest scop și încercăm atât cât e posibil să le promovăm și într-un sens și în celălalt, să găzduim statele membre sau să ne găzduiască statele membre. Președintele, aș mai avea o întrebare. În Africa de Sud, câte ambasade care reprezintă Uniunea Europeană avem? Nu am asemenea informații, cred că sunt peste 20, însă nu am cifra exactă, 21, 22, nu am această informație, însă există o reprezentare puternică în acel stat. Mulțumim! Cred că putem să ne oprim aici, domnule raportor, doamnă raportor, mai există și alte întrebări? Aș spune doar că vom fi de acord cu această clădire odată ce ne dați informațiile solicitate. Vom fi de acord cu aceasta și atunci nu mai intervine concurența cu Coreea, însă așteptăm aceste informații pe care le-am solicitat și pe care le voi transmite și raportorilor din umbră. Mulțumesc! Atunci, data de 10 decembrie rămâne. Până atunci sperăm să avem informațiile. Politica imobiliară. Avem informații speciale, doamnă raportor? Nu. Bine, atunci haideți să mergem mai departe la un proiect de aviz legat de controlul la frontieră. și instituirea Poliției de Frontieră și Pazei de Coastă. Pentru a ne da explicații, voi da cuvântul lui Jens Geier să ne prezinte acest proiect de aviz și apoi raportorilor din umbră care vor dori să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim de agenția pe care o cunoaștem sub numele de Frontex și acum avem această agenție pentru Poliția de Frontieră și, și Garda de Coastă. Prescutarea în engleză EBSG. Va trebui să ne obișnuim cu aceasta. Vorbim de Frontex transformat și cu un mandat extins. În negocierile bugetare actuale pentru anul viitor. Am făcut un prim pas legat de această nouă agenție care va duce la faptul că până în anul 2027 această agenție va avea un corp de personal de 10.000 de persoane, dintre care 3.000 vor fi angajați ai agenției, funcționarea agenției, 3.000 vor fi detașați pe termen lung din statele membre și directorul general va dispune de 4.000 de angajați pe termen scurt care pot fi mobilizați din statele membre. E o sarcină enormă care trebuie să fie realizată. Și pentru ca totul să funcționeze cum trebuie, în bugetul actual avem deja plus 20 de milioane pentru această agenție. și nu au existat puncte controversate între instituții. În CFM se ține cont de această nouă agenție există o sumă de 10 miliarde de euro. Comisia Libe are un uh, calendar foarte ambițios pentru acest regulament. Eu m-am restricționat la câteva puncte. Printre aceste puncte e repetarea poziției Parlamentului din anul 2016 și faptul că nu dorim ca această agenție să aibă dreptul să se implice în, să aibă responsabilități în returnarea refugiaților în statele terțe. Am discutat și cu directorul general al agenției, mi-a dat dreptate. Ne dorim ca agenția în primul rând să își îndeplinească sarcinile pe terenul european. Există un grad suficient de ambiție pentru asemenea sarcini, înainte să-i mai oferim și alte responsabilități în state terțe. Eu propun ca rolul Parlamentului, rolul de supraveghere al Parlamentului să fie consolidat și să avem un reprezentant a Parlamentului în Consiliul de Gestionare al acestei viitoare agenții și să spunem foarte clar că în prelucrarea CFM trebuie să existe responsabilitate și față de Parlament a agenției. Și apoi importante sunt economisirile care se pot face și importante sunt deciziile luate anul trecut în grupul interinstituțional pentru agenție și regulamentul de bază. Un amendament care probabil erați obișnuit să-l fac, m-am abținut, și anume a acorda competențe agenției în ceea ce privește contractarea de servicii de traducere de pe piața liberă, avem o agenție în Luxemburg care se ocupă doar de asemenea servicii și directorul general al acestei agenții mi-a spus să nu acționăm așa pentru că au deja acest personal care e supra-solicitat și nu ar mai funcționa agenția aceasta dacă le-am permite celorlalte agenții să caute pe piața liberă aceste servicii. Colegii de la liberal, de la, din partea liberalilor fac asemenea propuneri, însă această agenție poate să acopere 90% dintre traduceri. Acestea au fost explicațiile pentru care nu se mai regăsește acest amendament. Mulțumim, domnule raportor, pentru clarificările date, o propunere importantă pentru noi în Europa. Controlul la frontierele externe ale Uniunii Europene. Cine dorește să intervină? Domnul Sarvama. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Geyer. Microfonul vorbitorului s-a întrerupt. Eu sprijin amendamentele dumneavoastră 5 și 6 cu privire la îmbunătățirea guvernanței agenției. Nu sunt de acord cu amendamentele 1, 2 și 3. După părerea mea, e important ca agenția să poată să funcționeze și să sprijine statele terțe în domeniul returnărilor. Înțeleg argumentele utilizate și anume că ar trebui întâi să funcționeze totul aici acasă. Însă, din moment ce vorbim de o chestiune care trece de frontiere, vorbim de eficiența acestei agenții, atunci ar fi ca și cum am construi doar jumătate din casă, încă de la început. De aceea, eu mi-aș dori să aibă asemenea competențe agenția încă de la început. Ar interveni aici și o plus valoare europeană. Pe lângă garantarea eficienței și rezultatelor, eu consider că acest corp permanent de 10.000 ar trebui să fie format din personal detașat din statele membre pe termen lung. Statele membre atunci ar fi responsabile să se asigure de faptul că acest corp permanent e înființat și funcționează. Aș sublinia faptul că Consolidarea agenției nu ar trebui să ducă la niciun fel de suprapuneri operaționale între agenție și statele membre. Mulțumesc! Cine mai dorește să intervină? Văd că nu mai dorește nimeni altcineva. Cele spuse de domnul Sarvama sunt foarte importante. Dacă ne limităm la frontiere și încercăm să controlăm fluxurile migratorii în amonte, adică în țările de tranzit, de exemplu în Libia. Ce putem face când vedem că unele state nu sunt active și intervin acolo organizații infracționale care intervin în aceste în fluxurile migratorii. E un subiect amplu de dezbatere. Domnule Gaier, doriți să concluzionați? Ja, ich ähm, in der Tat auf, auf da. Într-adevăr, eu am o părere diferită pe acest subiect. Pentru mine este important, deosebit de important, ca noua agenție să-și desfășoare activitatea într-un cadru uh, juridic prin care Uniunea Europeană poate garanta că operațiunile efectuate de ea sunt, uh, respectă legile și drepturile omului. Nu pot să recunosc că acest lucru este posibil în uh, relațiile cu toate statele uh, terțe și mai ales în relația cu statul pe care l-ați amintit dumneavoastră, domnule președinte. Cine ne uh, garantează că o returnare, de exemplu, din Libia, ex- exemplu dat de dumneavoastră, domnule președinte, um, respectă legea așa cum o interpretăm noi și că s-a ținut seama de drepturile, au fost respectate drepturile persoanelor uh, returnate. Putem să discutăm cât de precis definim acest cerc al statelor terțe, să restrângem acest cerc doar la statele care doresc să devină membre ale Uniunii Europene, din partea cărora oricum așteptăm să respecte cadrul uh, achiul comunitar, legile europene și am discutat cu directorul uh, general al Frontex, care a spus că într-adevăr pot fi uh, Uh, pregătiți funcționarii unor uh, state terțe, rămânând la exemplul dumneavoastră, Libia, um, funcționarii um, vamali, polițiștii de frontieră de acolo să respecte dreptul, legile europene. Însă, această problemă este una uh, urgentă și nu cred că putem să cerem noi agenții să primească un mandat atât de extins. Ar fi prea exagerat din punctul meu de vedere. Primăția, si permite. O întrebare suplimentară, dacă îmi permiteți. Când vorbim despre o nouă agenție, de fapt e vorba de Frontex. Das ist die Agentur, die bisher... Este agenția care s-a numit până acum Frontex și acum va primi numele Agenția Europeană pentru uh, paza de frontieră și garda de coastă, cu acronimul ECBG în engleză. La păi, Varsovia. Deci sediul va fi în continuare la Varsovia. Bun, se front... Bun, deci se extinde Frontexul, practic. Și schimbă numele. Da, tot Frontex e. Bun. Nu mai cere nimeni cuvântul doresc să vă spun că amendamentele pe care doriți să le depune trebuie depuse cel târziu pe 22 noiembrie ora 15, adică mâine. Pe 10 decembrie vom vota acest raport și amendamentele depuse. Și Comisia Libe competentă pe fond va vota pe 23 ianuarie. Și acum trecem la NDICI. Um, instrumentul pentru vecinătate, cooperare și dezvoltare internațională și dau cuvântul uh, colegei Aider Gardia Zabal Rubial care ne va prezenta proiectul său de raport. Mulțumesc, domnule președinte. Vă prezint aici avizul Comisiei pentru Bugete pe care trebuie să o transmită Comisiei pentru Dezvoltare și Comisiei uh, AFET uh, în legătură cu acest instrument de politică externă și cooperare pentru dezvoltare, așa numitul NDICI, Uh, o sintagmă mult mai simplă decât uh, numele foarte lung. Deci, conform articolului 54, avem competență pentru unele părți și ca să știm despre ce e vorba, e vorba de partea care se referă la ceea ce succede instrumentului uh, din, din trecut pentru vecinătate și dezvoltare. Am depus 59 de amendamente care pot fi grupate pe blocuri. Uh, un bloc sunt, au legătură cu cifrele, așa cum am făcut-o. Uh, în cadrul financiar am adoptat cifrele la prețurile curente, uh, dar grație votului cadrului financiar și acordului între grupuri am hotărât să crească partea pentru Africa Um, cu 3 uh, miliarde și jumătate. Am introdus în uh, cifre această sumă și Africa nu este o regiune unică, e împărțită în două. Avem o parte pentru vecinătate și o parte pentru Africa subsahariană și am făcut calculele cu ajutorul secretariatului și am împărțit suma proporțional. Acesta e, la asta se referă primele amendamente. Altele se referă la garanția din acest uh, instrument și sumele necesare pentru a proviziona această garanție. În acest uh, nou instrument de politică externă uh, se regăsesc mai multe instrumente care erau separate până acum așa că nu putem spune exact de unde și cum aprovizionăm garanția. Propunerea Comisiei este ca nivelul de aprovizionare să fie între 9%, ceea ce ar corespunde, da, corespunde fostului mandat extern al BEI până la uh, 50%. Deci, pentru volumul despre care vorbim, am putea, s-ar putea să trebuie să prevedem între uh, 6 miliarde și 30 de miliarde. Deci, uh, spațiul lăsat uh, este foarte amplu. De aceea eu propun să punem o limită de 10 miliarde pentru această garanție ca să putem să controlăm totuși cumva ce bani se vor bloca pentru a finanța această garanție și să nu reducem sumele prevăzute pentru subvenții până la 30 de miliarde. Deci ă, este o măsură de securitate, practic. Oricum, dacă Comisia consideră că trebuie să modifice ă, această limită, Parlamentul sau ă, Consiliul pot să propună un act delegat uh, și astfel se poate modifica limita. În al treilea rând, în acest instrument, Comisia propune o rezervă, um, o pătură de rezervă, care să nu fie pentru politici, sunt 10 miliarde, cred, puși deoparte, pentru circumstanțe externe care pot apărea. Și în politica de dezvoltare, într-adevăr, nu știm ce ne aduce viitorul și deci Comisia preferă să lase deoparte aceste 10 miliarde și din punct de vedere bugetar cred că e rezonabil să uh, Uh, nu uh, blocăm sau să nu uh, repartizăm de, din start toți banii, dar trebuie să existe mecanisme de control pentru a vedea cum vor fi folosiți acești bani, dacă va fi necesar. Și de aceea am depus amendamente în sensul că această rezervă la saltea um, se va, va, va fi mobilizată conform acordului bugetar, dar după uh, o discuție și un acord uh, cu Comisia pentru Dezvoltare și uh, Comisia pentru Afaceri Externe um, și în timpul anului, dacă e nevoie de un transfer, Parlamentul trebuie să-și dea acordul pentru mobilizarea acestei rezerve. În al patrulea rând, Parlamentul European uh, trebuie să fie la același nivel ca și Consiliul pentru a primi informații, uh, pentru că nu e normal ca Comisia să explice Consiliului să, să trimită informații Consiliului și mai departe. Am adăugat de fiecare dată și Parlamentului. În al cincilea rând, Comisia prezintă în anexe atât obiectivele politice cât și guvernanța fondului. Într-adevăr, anexele fac parte din regulament, dar când e vorba de un lucru atât de, sub, de important cum sunt obiectivele politice și guvernanța, mi s-a părut mult mai normal ca aceste elemente să fie în articolele propriu-zise um, și deci am, am trecut din anexe acest text în, uh, în, în, în raport. Apoi, în legătură cu Fondul pentru Dezvoltare Durabilă, lupta împotriva fraudei fiscabile, transparența uh, bugetului, uh, mecanismul de plângeri și partea de control și reporting um, în legătură cu folosirea fondului în fața Parlamentului. Toate aceste lucruri pe care le-am negociat uh, cu mai puțin de un an în urmă, le-am reintrodus um, și în um, cazul acestui nou uh, uh, NDC. Uh, um, ultimă informație. În timp ce eu pregăteam uh, avizul uh, numele Comisiei pentru bugete, am avut ocazia să mă întâlnesc cu cei patru raportori de la DV și AFET, în prin mare suntem de acord cu aceste propuneri. Am avut deja două ședințe cu ei, le-am explicat uh, obiectivele noastre și am încercat să răspund și dubiilor lor în legătură cu controlul Parlamentului. Sunt de acord și cu procedura bugetară și anume că toate instrumentele să fie folosite, să nu fie folosite din start pentru a avea un uh, control asupra folosirii fondului și am constatat că în mare suntem de acord cu cei patru raportori. Atât. Mulțumesc. Merci. Vă mulțumesc, Aider, pentru aceste explicații. Este un instrument cu siguranță foarte important care um, va uh, participa la gestionarea fluxurilor migratorii uh, și la reducerea Um, surselor de migrație. Cine a cerut cuvântul? Paul Rubich. Eda Pita. Aș dori și eu să-i mulțumesc lui Eider, pentru că, desigur, această nouă structură nouă, nouă, o nouă restructurare trebuie să reflecte și modificarea priorităților uh, politice pe care le avem, astfel încât uh, obiectivele de dezvoltare durabilă să se bucure de o pondere mai mare în activitățile noastre. Există, desigur, structuri existente și trebuie să fim precauți să nu creăm uh, noi uh, instituții, noi structuri, ci să cerem Comisiei Europene să folosească cât mai bine posibil și pe cele deja existente, pentru că uh, Uh, instituțiile existente au construit, dezvoltat capacități și există o mare expertiză în aceste instituții. Drept urmare, ar fi foarte importantă o cooperare între instituțiile existente și uh, cele nou create într-un mod cât mai eficace, astfel încât cooperarea respectivă să fie precizată și în uh, regulamentul care guvernează uh, acest nou instrument. Mulțumesc, doamna Hautala. Vă mulțumesc, domnule pre- președinte. Actual negotiation on the European Fund. Ca și în cazul negocierii Fondului European pentru Dezvoltare Durabilă, doamna Gardia Saval ne-a propus o bază foarte bună de discuție uh, în legătură cu acest instrument nou Um, care va fi integrat în acest NDC, trebuie să ne obișnuim uh, cu acest acronim, uh, este un lucru inteligent să importați și să uh, păstrați dreptul de control al Parlamentului și guvernanța fondului. Cred că atunci când Comisia și-a făcut propunerea, uneori a uitat anumite elemente care vor fi necesare în instrumentul propriu-zis. Deci, uh, suntem mulțumiți de abordarea dumneavoastră și voi depune câteva amendamente, probabil. Unul pentru a sublinia rolul uh, liniilor directare OCDE pentru firmele multinaționale și drepturile omului și mediul de afaceri. Este foarte important acest lucru dacă dorim să implicăm mai mult sectorul privat în dezvoltare. Am dorit să existe un mecanism centralizat de plângeri pentru toate produsele, pentru toate proiectele, mă scuzați, deschise uh, beneficiarilor nemulțumiți uh, de modul în care uh, Astăzi sunt tratate plângerile lor. Adăugăm câteva lucruri uh, la lista proiectelor excluse uh, în sectorul stabilității, care trebuie să fie separate de um, dezvoltare, precum și uh, proiectele pentru decarbonizare. Mai, mai sunt câteva amendamente, dar nu le voi prezenta acum aici. Știu că suntem cu toți obosiți. Mă opresc aici. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Maletici. Mulțumesc și eu doresc să o felicit pe raportoare pentru excelentul proiect de raport. Sunt de acord cu majoritatea punctelor subliniate, inclusiv modul în care se dorește un echilibru între garanții și instrumentele financiare și subvenții și mobilizarea rezervei și modul în care poate fi îmbunătățită aceasta în regulament și sunt absolut de acord cu ceea ce ați făcut și anume că ați scos uh, din anexe și ați pus în articole uh, prevederile privind guvernanța fondului. Preocuparea mea se referă la faptul că în regulament, în această propunere, avem EFSD uh, Plus ca platformă directă pentru orice instituție financiară. Preocuparea mea este continuitatea operațiunilor de la BEI știu că e un lucru bun că această platformă e deschisă, dar mă gândesc oare trebuie să fie complet deschisă sau o parte trebuie să se concentreze cumva pe bei pentru a, considera, a continua mandatul de creditare externă și ACP, inclusiv în Africa, în facilitate de investiții pentru Africa, Pacific și Caraibe. Și toate celelalte instituții financiare care ar putea participa la acest nou fond, cum ar fi KFW sau Banca Mondială, au deja acțiuni specifice finanțate din diverse surse și, practic, se aduce ceva pe deasupra acțiunilor lor. BASE este prevăzută în tratate și uh, BASE este o bancă europeană și este responsabilă în fața Parlamentului European. Și prin faptul că BEI gestionează fondurile, put, noi putem influența deciziile. Nu e același lucru dacă suntem în Consiliul de Administrație sau suntem cei care participă la, la decizii. Trebuie să ne mai gândim, să vedem ce parte trebuie să fie de deschisă și flexibilă și ce parte trebuie să rămână de partea BEI și care va fi rolul Parlamentului European și cum se poate consolida rolul Parlamentului și cum vom putea influența mai mult procesul de decizie. Mulțumesc! Merci. Vă mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul raportoarei, care este încurajată, iată, de colegii noștri care tocmai s-au exprimat. Voi da cuvântul ehm, reprezentanților DG DEFCO. Domnul Șo, director, este prezent alături de noi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți pentru a explica câteva elemente legate de poziția noastră pentru un instrument, propunerea noastră privind un instrument pentru dezvoltare, dezvoltare și cooperare internațională. În franceză, acronimul este, ca și în engleză, uh, nu foarte frumos. Dacă găsiți un acronim mai bun, uh, vă rog să ne-l propuneți. ca să nu mai folosim indicii ca um, un, un buzzword în, în următorii 8 ani între Comisie, uh, Consiliu și Parlament. Mă adresez doamnei Gardia Zabal, poate în spaniolă. E mai simplu pentru toată lumea, mai ales pentru mine. Uh, doresc să mulțumesc mai întâi pentru raport, doamnei Gardia Sabal. În al doilea rând, în legătură cu ideile prezentate. Pe de o parte, uh, cere sume mai mari pentru partea de acțiune externă. Nu eu trebuie să explic aici uh, cifrele din propunerea de buget, bineînțeles, din punctul de vedere al acțiunii externe a Uniunii Europene, bineînțeles, creșterea bugetului ne va permite să facem mai multe. În al doilea rând, în legătură cu tipul de aprovizionare între 9 și 50% și nevoia de a cunoaște dinainte uh, subvențiile pentru dezvoltare care ar uh, uh, alimenta garanția din EFSD+, eu cred că nu trebuie să limităm, ci să știm exact ce se va întâmpla în uh, programare, care vor fi nevoile. Pentru noi, uh, suma prevăzută uh, de 30 de miliarde este maximul posibil. Oricum, trebuie să avem un, o anumită flexibilitate, aceasta este importantă și sumele pe care dorim să le rezervăm pentru subvenții și sumele pentru credite acum dacă se aprobă uh, propunerea comisiei așa cum este ea acum, creșterea totală a sumelor pentru acțiunea externă ar sta practic subvențiile în situația de azi. Deci nu am pierde bani uh, de la subvenții, ci am câștigat bani uh, pentru a investi în sectorul privat și pentru a investi în dezvoltarea durabilă. În ceea ce privește uh, folosirea rezervei sau banilor de la saltea, cum s-a spus, propunerea Comisiei are tocmai obiectivul de a putea reacționa la orice uh, situații neprevăzute, așa cum a fost cea din ultimii ani, care pot apărea în anii următori. Bineînțeles, păstrând valoarea adăugată a ajutorului Uniunii Europene cred că principala, una dintre principalele valori adăugate este faptul că ajutoarele noastre sunt programate, previzibile și sunt pe termen lung. Dar în același timp se reduce posibilitatea noastră de a răspunde la situații neprevăzute. De aceea s-a propus rezerva, care reia formula de lucru de la Fondul European de Dezvoltare, unde de există un, o rezervă foarte mare și un element major care poate va fi pe placul acestei comisii este că pentru prima dată în 60 de ani Comisia Europeană propune ca Fondul European de Dezvoltare să nu mai existe și cheltuielile pentru țările din Africa, care sunt cheltuielile cele mai importante din acțiunea externă a UE, împreună cu cheltuielile pentru Pacific și Caraibe, să intre în bugetul acesta și deci să fie controlat politic de Parlamentul European. dar putem avea o altă metodă de lucru mai mult bazată pe metoda bugetară. Este o posibilitate de explorat pentru că până acum atât Consiliul cât și Parlamentul European au competențe majore, dar noi, în acțiunea externă, încă nu am folosit mult aceste posibilitate. Poate a venit momentul să ne gândim în cadrul acestei proceduri eh, la această posibilitate și, cum a spus domnul Rubic, fără a crea de noi structuri, ci profitând de cele existente. De același motiv, în legătură cu informarea, cred că și acolo trebuie să îmbunătățim guvernanța, propunerii în general și a noului Fond European de Dezvoltare Durabilă și, în sfârșit, sunt o serie de elemente uh, care, dacă comparăm propunerea actuală de fond de dezvoltare durabilă mai mult cu propunerea anterioară de fond de dezvoltare durabilă, apar anumite lucruri care par să fi fost pierdute pe drum. Am încercat să avem două obiective pentru a face economie de muncă legislativă. Pe de o parte, Majoritatea temelor care lipsesc sunt în nou regulament financiar și am făcut o referire la regulamentul financiar. Bineînțeles, nu avem motiv să nu repetăm acest lucru. Se dorește să facă economie, este o tehnică legislativă și încercăm să uh, păstrăm coerența cu regulamentului financiar uh, și în altă direcție. Ce avantajul de a include EFSD, Fondul European de Dezvoltare Durabilă, în NDC, are avantajul că toate principiile de eficacitate ale ajutoarelor, principiile legate de drepturile omului, de schimbările climatice și așa mai departe, toate obiectivele din acest instrument sunt aplicabile întregului instrument. Insubvenții, um, credite, garanții, indiferent ce sunt, toate principiile și criteriile de eficacitate dezvoltarea umană, drepturile um-, omului și așa mai departe, toate sunt uh, aplicabile și de aceea am încercat să facem economie de legislație și am uh, introdus aici și fondul de dezvoltare durabilă. Apoi, doamna Maletici a făcut o observație în legătură cu caracterul propunerii de Eh, comisiei de Platformă Deschisă și problema care poate să apară în legătură cu continuitatea, cu eh, ceea ce a făcut BEI. Noi considerăm că Banca Europeană de Investiții este un mm, partener natural al Comisiei Europene. Banca de Investiții trebuie să coopereze mult mai mult cu Comisia Europeană, trebuie să fie mai mult asociată la ceea ce face în fiecare zi pe teren Trebuie să cunoască mai îndeaproape nevoile la nivel macrofinanciar a țărilor partenere și Considerăm că faptul că Fondul European de Dezvoltare Durabilă lucrează la programare este o, o valoare adăugată pentru activitatea băncii europene de investiții și nicio, în niciun caz nu dorim să punem în pericol ceea ce a făcut BEI. Dorim doar să schimbăm puțin metodologia pentru ca ea să fie mai bine adaptată priorităților de dezvoltare din țările partenere. Și cred că am dat suficiente explicații. Vă mulțumesc, domnule președinte, uh, pentru timpul dumneavoastră. Director. Mulțumesc, domnule director. L-aș invita pe colegul dumneavoastră, domnul Seriani Sebregandi, șef de unitate pentru coordonare în politica de dezvoltare la Serviciul European de Acțiune Externă, să adauge câteva observații. Uh, merci, monsieur le président. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. O să continui limba engleză. Aș dori să mă alătur uh, și eu uh, comentariilor care au salutat propunerea de aviz a raportoarei, în mod specific faptul că există un sprijin pentru arhitectura generală a instrumentului NDCI, pentru sprijinul ideii consolidării diferitelor instrumente existente și modalități ex- existente, garantând în același timp un grad mai mare de flexibilitate pentru a face față unor evenimente neprevăzute. Salutăm de asemenea accentul pus prin propunerea alocării unor resurse mai mari pe două pro- priorități uh, identificate în propunerea noastră, sprijinirea vecinătății Uniunii Europene și Africii subsahariene. Desigur, va trebui să găsim echilibrul potrivit în CFM din punctul de vedere al resurselor financiare, dar pe noi ne mulțumește oricum această propunere. Sunt de acord și cu cele spuse de colegul meu din uh, partea Comisiei Europene, Fernandez Show, când vine vorba de propunerea unui uh, plafon pentru garanția noului instrument. De fapt, înțeleg foarte bine logica Uh, introducerii acestei uh, clauze de uh, salvgardare pentru acțiunile dedicate dezvoltării. În același timp, nu putem defini de pe acum care va fi echilibrul potrivit între cei 9 și 50% de proviziune care trebuie să fie stabilită. Vom cunoaște acest lucru după ce vom începe activitățile de garantare mai multor uh, activități de creditare a datoriei suverane. Deci echilibrul perfect îl vom ști doar când vom dispune de analiza care ne arată care sunt prioritățile strategiile potrivite pentru fiecare țară și pentru fiecare regiune în parte. Din acest punct de vedere, sunt justificate preocupările ex- exprimate, însă considerăm că modul uh, plafonării propus de noi cred că este mai bine aliniat uh, modul în care va funcționa acest nou instrument și aș dori să reiterez faptul că Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă Plus este parte integrantă a acestei, acestui nou instrument pentru că garantează coerența mobilizării fondurilor. Dacă îmi permiteți, o să mă refer și la chestiunea guvernanței acestui instrument. Știm din partea acestui aviz, dar și din partea avizelor uh, discutate de alte comisii parlamentare, că Parlamentul European își dorește un rol mai uh, pregnant din punctul de vedere al monitorizării uh, implementării resurselor dedicate acțiunilor externe și nu putem decât să salutăm o funcționare perfectă a rolului Parlamentului European, însă, în același timp, permiteți-mi să vă atrag atenția asupra echilibrului uh, corect între dispozițiile uh, legale foarte stricte, de exemplu, multiplicarea actelor, dele, uh, actelor delegate și alte mecanisme obligatorii din punct de vedere politic care ar permite această interacțiune între SAE, Comisia Europeană, și Parlamentul European. Cred că diferite comisii ne oferă exemple despre cum uh, un schimb uh, sistematic de opinii permite înțelegerea de către Parlamentul European a modului în care sunt formulate și promovate prioritățile politice. Și în fine, dacă îmi permite să răspund uh, celor spuse de doamna eurodeputat Hautala, suntem de acord cu principiul uh, trimiterii la documentele, la principiile ONU privind uh, codul de conduită al uh, societăților comerciale și respectarea de către acestora a drepturilor omului este un lucru valabil pentru toate comp- componentele acestui instrument. Dumnezeu s-a referit și la dezvoltarea capacității pentru securitate și dezvoltare, care ar trebui să fie discutată în mod separat. De fapt, Propunerea noastră este ca în acest instrument și în bugetul Uniunii Europene să păstrăm acțiunile care se pot bucura de sprijinul bugetar. De exemplu, ce se sprijinea până acum de, C- de CBSD, CBSD. Ar trebui să continue, pentru că aici se recunoaște legătura existentă între dezvoltare și uh, securitate și uh, resursele, folosirea resurselor în acest domeniu sunt, uh, este strict uh, delimitată. Deci uh, propunem crearea unei, unei asemenea facilități în afara bugetului. Și am încheiat, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Totalmente éclairé. Mulțumim frumos. Acum, doamna raportor are cuvântul pentru a trage concluzii. Gracias și, a todos los intervinientes Mulțumesc pentru, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru observațiile lor. Văd că, în general, suntem de acord între grupurile politice. Mai sunt mici nuanțe. Mă refer la ceea ce spunea doamna Hautala. Nu am depus amendamente în acest sens, nu pentru că nu doream, ci pentru că am încercat să mă limitez strict la partea bugetară. Dar, într-adevăr, am depus ceva amendamente și în legătură cu migrația ilegală și um, politica de gen toate acest mecanism uh, este sub umbrela politicii de cooperare pentru dezvoltare și criteriilor generale, dar uneori, într-adevăr, e mai bine poate să repetăm, chiar dacă nu e <laughs> foarte bine din punctul de vedere al regulamentului. Poate din punct de vedere politic e mai bine să repetăm de două ori același lucru decât să uităm ceva. În ceea ce privește aprovizionarea garanției, eu înțeleg că, având în vedere că sunt diverse instrumente veci, eh, vechi, aproviz există o gamă de aprovizionare de la 9% la 50% și pentru că nu se știe exact cum vor merge lucrurile, trebuie să lăsăm toată această uh, gamă. Dar totuși asta implică anumite riscuri. De aceea mi s-a părut rezonabil să existe un control. Dacă trebuie să mobilizeze mai mult de 10 miliarde de garanție, atunci uh, Mm, evaluăm situația și adoptăm uh, o creștere dacă e nevoie. De aceea am cerut acest control suplimentar, nu pentru flexibilitate, ci pe, ca să fim siguri că nu vor exista derive riscante în legătură cu participarea BEI este un subiect care a, făcut, uh, a fost uh, mult discutat, a fost multe controverse atunci când am început să lucrăm pe fondul de dezvoltare durabilă și, de asemenea, s-a propus extinderea participarea altor entități la folosirea acestei garanții. Știm că BEI nu este doar perfect capabilă să administreze aceste garanții, dar este și banca care a făcut și va face probabil cel mai bine mandatul de creditare externă. Și BEI va continua să se achite de acest mandat și nu trebuie noi să um, adăugăm prevederi speciale, pentru că BEI este specialist în această programe. Dar știu și am avut ședințe pe acest subiect și știu că și Comisia este la curent că există o temere în legătură cu tranziția de la mandatul actual de creditare externă la acest nou instrument. Și în timpul tranziției, din cauza tranziției și a problemelor tehnice legate de semnarea contractelor, s-ar putea să existe o perioadă în care s-ar putea opri finanțarea. Și uh, eu nu pot tehnic să știu cum se poate asigura această continuitate. Știu că există experți care pot să o facă, dar eu sunt conștientă de această temere. Și cred că trebuie să ajutăm să se facă această, acest transfer pentru a nu se opri operațiunile. În rest, nu e nevoie de nicio prevedere în plus și este bine ca entitățile care pot să participe să coopereze și chiar să intre în concurență, pentru că astfel vom avea eh, specialiștii specialiști pentru fiecare instrument, pentru fiecare eh, regiune și fiecare program care vor, vor, vor face treaba. Atât. Aștept amendamentele. Mulțumesc. Vă mulțumim. E nevoie și de curaj și de prudență. Când vorbim de bani, ingineria financiară e minunată, efectul de pârghie. La început lucrurile merg bine. În primii ani, nicio problemă. Însă, atenție! Ne aflăm pe un teren în care problemele ar putea să apară foarte repede. Așa că haideți să nu subestimăm riscurile pe care ni le vom asuma și să încercăm să avem aceste fonduri de garantare la un nivel prudențial. Îi mulțumesc din nou raportoarei noastre. Vă mai spun că amendamentele trebuie depuse până la 26, 26 noiembrie, ora 18, luna viitoare. Vom vota la data de 10 decembrie în Comisia de Bugete, apoi AFED și DEVE, Comisiile comune vor vota în 4 februarie. Un vot în sesiunea plenară va avea loc la 11 februarie. Și acum domnul, e rândul domnului Călmel, care ne va vorbi despre simplificarea sistemului de informații privind vizele. Domnul Călmel, vă rog să ne prezentați proiectul de aviz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, pe fond, este uh, vorba de sistemul de informații uh, Visa din Uniunea Europeană și structura este următoarea. Comisia vine cu o propunere de modificare a unei serii de acte legislative Um, a căror, uh, vis-a-vis de care competența principală revine Comisiei Libe. Noi putem să ne pronunțăm prin intermediul unui aviz. Pe fond, propunerea Comisiei este extraordinară, pentru că, într-adevăr, știm cu toții că cetățenii europeni prețuiesc foarte mult uh, libertatea de circulație Mm, și nu doar cetățenii prețuiesc această libertate de circulație, dar și actorii economici uh, se bucură de ea. Însă, pentru a putea păstra această libertate de circulație în zona Schengen, frontierele externe trebuie să fie mm, bine protejate și pentru acest lucru avem nevoie de un sistem de informații a vizelor care să funcționeze bine. Prin modificările uh, propuse, controlele la punctele de trecere a frontierelor sunt simplificate și întărite în același timp, se ajunge la un mai bun schimb de informații în ceea ce privește resortisanții unor state terțe care au o viză, o, un titlu de ședere pe o perioadă mai lungă de timp în zona Schengen. Sunt instrumente de care avem uh, nevoie, pe care trebuie să le gestionăm uh, printr-un uh, program IT în care va trebui să investim mai mult pentru că altfel nu vom avea aceste progrese. Discutăm despre 182 de milioane de euro, o sumă importantă. 105 milioane ar trebui să revină EULISA, 45 de milioane de euro statelor membre, care apoi le vor împărți în, în programele naționale, 2 milioane de euro pentru Frontex și 30 de milioane de euro pentru Europol. După cum am spus, uh, sunt mulți bani și nu avem indicii că ar exista soluții cu costuri mai uh, reduse. Și după cum am spus, nu am uh, nicio îndoială că nu ar fi justificate aceste costuri, pentru că este vorba de investiții majore uh, și trebuie să prețuim și noi securitatea Uh, propriilor noștri uh, cetățeni. Din acest punct de vedere, nu o să încerc să modific raportul uh, Comisiei Competente pe fond liber. O să încerc pur și simplu, prin amendamentele depuse, să insist asupra monitorizării costurilor, astfel încât acestea să nu scape de sub control și uh, pentru ca în același timp obiectivele stabilite să fie atinse trebuie să avem uh, o privire de ansamblu asupra modului în care evoluează costurile acestor investiții. Drept urmare, v-aș ruga să acceptați în această formă uh, proiectul meu de aviz, uh, care este unul pozitiv, susține toate aceste măsuri. Vă mulțumesc! Și, raport. Vă mulțumim, domnule raportor, domnule Călmel. Acum are cuvântul doamna Claudia Țapardel, raportor din Umbro. Mulțumesc, domnul președinte. Îi mulțumesc colegului nostru, domnul Colmel, pentru raportul propus. Observ că direcția pe care a propus-o este de a păstra o linie ce țin de aspectele bugetare și sunt de acord și susțin aceste idei. De asemenea, susțin uh, poziția raportorului și subconsiderentul că reflectă aceste aspecte bugetare, precum și întărirea anumitor prevederi cu privire la raportare și evaluare pentru a asigura că autoritățile competente pot monitoriza îndeaproape funcționarea și consolidarea sistemului de informații privind vizele. Din punctul meu de vedere, însă, consider că pentru a asigura pe deplin un sistem eficient de protejare și control al granițelor, în vederea facilitării accesului călătorilor care au dreptul de a se deplasa în spațiul Uniunii Europene fără control la frontieră, România și Bulgaria trebuie să devină membri plin ai spațiului Schengen. Având în vedere că atât Comisia cât și Parlamentul European s-au pronunțat în mod pozitiv cu privire la faptul că cele două țări, România și Bulgaria, îndeplinesc toate condițiile necesare pentru a fi membru cu drepturi depline în spațiul Schengen, doresc să ridic acest aspect și sper că mă pot baza și pe sprijinul colegilor din Comisia de Buget, chiar dacă nu este un element specific ce ține de Comisia de Bugete, dar cred că pentru o mai bună funcționare a ă, acestui sistem avem nevoie de o integrare a tuturor statelor membre în spațiul Schengen. Ă, de asemenea, ținând cont că acum discutăm despre sisteme integrate de schimb de informații între statele membre tocmai pentru a întări granițele externe ale Uniunii Europene, mi se pare nefiresc ca două dintre statele membre ale Uniunii Europene care se află la granița de est și, totodată, la granițele externe ale Uniunii Europene, să nu fie membri deplini ai spațiului Schengen, cu atât mai mult cu cât îndeplinesc toate criteriile tehnice pentru a fi parte integrantă a acestuia și cu atât mai mult cu cât participă la toate sistemele informatice de raportare ce țin de controlul frontierelor. De asemenea, amendamentele pe care urmează să le depun vor fi în această direcție, vor susține abordarea domnului Colmel, dar de asemenea vor susține și această direcție și am convingerea că vom ajunge la o variantă de compromis care să includă și aceste aspecte pe care le propun. Mulțumesc frumos! Merci, madame. Vă mulțumim, doamnă. Nu văd pe nimeni care mai dorește să intervină, deși există persoane în sală, atunci am ascultat orientările raportorului, înseamnă că ele merg în direcția cea bună. Domnule Colmel, doriți să trageți concluziile? Vă mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva propoziții uh, pentru a încheia această dezbatere. Aș dori să mulțumesc din inimă uh, colegei pentru contribuția dumnei și eu consider ca și dumnei că dacă există o zonă Schengen, aceasta ar trebui să cuprindă toate statele membre ale Uniunii Europene. Dacă acest punct uh, poate fi cerut cu atâta vehemență cu ocazia acestui raport, mai putem discuta, putem Uh, face o trimitere la acest lucru oricum, însă trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri vor deveni uh, realitate și uh, problema Schengen poate fi discutată mai extins uh, cu altă ocazie. Spațiul Schengen este ca la zona euro. Spațiul Schengen e ca zona euro. Toate statele membre ar trebui să fie membre. Puteți să Depuneți amendamentele până la data de 27 noiembrie, ora 14 ora 12. Dumneavoastră și ceilalți care doresc să depună amendamente. Comisia de bugete va vota la 23 ianuarie, apoi votul în Comisia Libe ar trebui să aibă loc tot în luna ianuarie. Nu e foarte mult timp între 23 ianuarie și sfârșitul lunii ianuarie. Acum are cuvântul Jose Manuel Fernandez, care e mare specialist în pescuit și ne va vorbi despre acordurile între Uniunea Europeană și regatul Maroc. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în portugheză. Neste relatório de opinião în acest proiect de aviz. Nu putem depune, nu putem veni cu amendamente, putem uh, vota pentru sau împotrivă. Este o chestiune complicată, însă nu putem decât să ne pro- uh, pronunțăm în mod pozitiv sau negativ. Comisia competentă pe fond este Comisia pentru Pescuit. care uh, se pronunță vis-a-vis -vis de aspectele politice. Din punctul de vedere al aspectelor bugetare, eu susțin încheierea acestui acord care presupune un impact uh, anual financiar de 37 milioane de euro, o sumă care va crește în ultimul an, în al uh, patrulea an, la 40, până la 44,5 milioane de euro. Acest, uh, pentru că acest acord este prevăzut să dureze 4 ani. Desigur, nu dorim să intrăm uh, să, în domeniul de competențe al Comisiei pentru Pescuit, însă nu trebuie să ignorăm aspectele uh, problematice regăsite în uh, domeniul uh, de aplicare al acestui acord. Ne dorim ca toată populația Regatului Maroc să aibă de câștigat de pe urma acestui acord. Ne preocupă de asemenea durabilitatea și am dorit, dacă este posibil, să fie susținute și activități durabile de pescuit. Proiectul nostru de aviz nu este extrem de lung, are doar patru pagini și propun să acceptăm uh, și să recomandăm uh, Comisia pentru Pescuit să voteze pentru acest acord. Doamna Gartia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte. Mai e doar uh, raportorul președintele și cu mine. Suntem trei deputați marșilați. Uh, Eu una sunt în unanimitate de acord cu raportorul, deci uh, sunt uh, de acord cu uh, acordul pescuit cu Marocul din punctul de vedere al bugetului. Euh, Eu am impresia că colegii noștri n-au dreptate că lipsesc. E o, pe- o adevărată pedeapsă faptul că nu pot fi aici. Dar se pare că avem un consens. Și acesta nu este consecința oboselii. Bun. După acest bogat schimb de opinii, doresc să precizez că cei care se opun uh, acordului nostru pot depune amendamente și dacă doresc să o facă, trebuie să o facă cel târziu la ora 12, până la ora 12 pe 23 noiembrie. Noi vom, vom vota pe 10 decembrie, dar dacă comisia este de acord cu raportorul, atunci uh, vom, uh, vom da acordul și nu se vor depune amendamente. Comisia PEș va vota pe 23 ianuarie și în plen se va vota în februarie. La diverse, aveți vreunul, dragi colegi, ceva de adăugat? Nu? Atunci, doresc să vă spun că următoarele noastre ședințe vor avea loc pe 26 noiembrie. Atunci ne vom, vom avea o ședință comună cu Econ, dar rămâne de confirmat pe 27 noiembrie între 10 și 10.45 Bud și Econ pentru a discuta amendamentele privind funcția de stabilizare în urma raportului Bögeberes. Pe 27 noiembrie, tot pe 27 noiembrie, vom avea o ședință comună în Bugi Cont în legătură cu statul de drept pe 3 decembrie, Buci împreună cu Econ și tot pe 3 decembrie prezentarea celei de-a doua versiuni a modului în care putea să arate bugetul pentru 2019 cu cel puțin 150 de milioane pentru cercetare, aplicând articolul 15.3 pe 10 decembrie, reuniune la Strasburg și pe 13 decembrie, uh, Buci și Cont și Franța va fi foarte mulțumită pentru că contesta votul la Bruxelles a bugetului pentru anul următor. Deci de data aceasta uh, vom uh, putea vota bugetul la Strasburg dacă vom avea un acord. Deci uh, vom respecta perfect și această exigență, bineînțeles, dacă se aplică articolul 15.3. Dacă nu, vom vota în ianuarie la Strasburg. Și ar fi bine să prevenim președinția română. Très bien. Eh bien, c'est... Foarte bine. A fost o zi frumoasă. Vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc secretariatului, interpreților consilierilor politice, fiecăruia dintre dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și ne vedem în curând. O seară plăcută! Se suspendă ședința. très très important. La France a maintenu son recours pour le vote à Bruxelles. Vous écoutez Je m'adresse à tous les présents là. La France a maintenu. Mă ascultați, mă adresez tuturor celor prezenți. Franța așa a păstrat recursul pentru votul la Bruxelles al bugetului 2018. Deci Franța va fi uh, ușurată dacă bugetul se va vota uh, Uh, la Strasburg. Uh, chiar dacă Curtea de Justiție s-a exprimat în legătură cu 2017, o seară plăcută. Oui. C'est ça, hein? Donc euh, c'est ça les messages qu'on